Uh, good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bine ați venit în această dimineață însorită. Știu că unii dintre dumneavoastră au sărbătorit uh, Crăciunul aseară. Am reușit să plec ceva mai devreme aseară. În noaptea precedentă, mulți dintre noi au lucrat însă până târziu pentru a ajunge la un acord final cu Consiliul cu privire la directiva, regulamentul, pardon, cu privire la produsele de construcții. Mă bucur că domnul Tyler este prezent în calitate de raportor și aș vrea să-l întreb dacă dorește să aducă la cunoștința membrilor care sunt ultimele evoluții. doamnă Styler. Mulțumesc. Ne-am întâlnit de uh, timp de trei ore și un sfert și am reușit să ajungem la un acord. Cred că ieri, în cursul după amiezii și serei, s-a adoptat în Coreper avem un uh, pachet și sunt uh, bucuroasă că am reușit să obținem multe dintre punctele pe care le susținea comisia noastră. Sigur că am făcut uh, unele compromisuri de natură tehnică, unele altele de natură lingvistică și înainte de a intra în negocieri, Consiliul a fost extrem de uh, cooperant și ne-a făcut concesii chiar înainte de a începe negocierile, ceea ce vor recunoaște și colegii este neobișnuit. Cooperarea între colegi a fost excelentă. Cooperarea cu Consiliul a fost de asemenea extrem de productivă și mă bucur că am ajuns la un acord. Trebuie să îi mulțumesc și lui Malcolm, C, Malcolm care a care a prezidat aceste negocieri foarte bine. Îi mulțumesc, deci lui Malcolm. Mulțumesc foarte mult pentru munca depusă, având în vedere numărul de amendamente din uh, a doua lectură, trebuie spus că nu a fost uh, a fost o adevărată realizare faptul că s-a obținut adoptarea 70 de amendamente de către Consiliu. Veți putea prezenta și alte amendamente înainte de a ajunge în plenară. A fost singurul anunț pentru această dimineață, pe lângă faptul că această întrunire este transmisă pe internet și pentru cei care ne urmăresc pe internet, aș vrea să spun că săptămâna viitoare la conferința președinților de comisii voi prezenta câteva propuneri de îmbunătățiri și sunteți uh, bineveniți dacă doriți să contribuiți. Am vrea să existe un sistem de index, indexare pentru aceste transmisii, pentru că la ora actuală transmisiile sunt uh, înregistrate una după alta, fără niciun fel de clasificare. De asemenea, am vrea ca numele dumneavoastră să figureze în uh, transcrierea scrisă a voturilor atunci când votați. Vom testa sistemul în această dimineață. Cam uh, asta am vrut să spun în ceea ce privește eforturile de îmbunătățire a comunicării buletinul informativ al acestei comisii continuă să fie foarte popular. Am ajuns la peste o mie de abonați, ceea ce arată cât de mare este interesul pentru munca noastră. Mulțumesc și tuturor celor care ne urmăresc atât de, de dimineață. Trecem la următoarea rundă de discuții, care este condusă de Andreas Schwab cu privire la drepturile consumatorilor. Există două note informative. Raportorii din urmă vor dori fără îndoială să le, uh, să le comenteze. Urez bun venit reprezentanților Consiliului și Comisiei. Știu că au existat evoluții. Coreperul a adoptat o poziție interimară ieri și cred că președintele grupului de lucru ne poate spune câte ceva despre asta. Nu știu când dorește raportorul să intervină, înainte de Consiliu sau după. Îi dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îi mulțumesc colegei Styler pentru munca pe care am depus-o împreună. Doresc să le mulțum- să-i mulțumesc și președintelui la, în ceea ce privește munca asupra uh, directivei privind consumatorii. Au existat două evenimente importante în această săptămână în domeniul meu în ceea ce privește această directivă, în afară de cele două note informative. Și aș dori să vă spun de uh, decizia Alpenhof a Curții Europene de Justiție. S-a întâmplat acum un an. Această decizie constă în următoarele. Un uh, consumator german a rezervat o cameră pe, la hotelul Alpenhof din Austria. Apoi a existat o stornare a, a banilor. Dar uh, el trebuia să fie protejat în continuare, chiar dacă transferul s-a făcut în Austria. Trebuia să se ia următoarea decizie. Dacă prin această pagină de internet Uh, pe care o avea hotelul din Austria, dacă aceasta se supunea legislației din Germania. S-a spus că nu există niciun fel de aliniere, de aliniere pentru că oricum consumatorul e protejat prin legislația internațională. Însă, s-a hotărât că consumatorul german se afla sub legislația austriacă pentru că Uh, pagina de internet nu era construită în așa fel încât să se fi putut aplica dreptul, dreptul internațional. Și așa se ajunge la următorul fapt. IMM-urile, când aceștia, acestea își fac o pagină pe internet, ele nu trebuie să țină cont de legislația din cele 27 de state membre, însă consumatorii care doresc să um, să se folosească de comerțul transfrontalier sunt protejați doar de dreptul internațional. Acesta ar fi un punct foarte interesant. Ar trebui să ne o preocupăm de această hotărâre luată de Curtea de Justiție Europeană în cazul Alpenhof. Principiul acestei directive trebuie să se ocupe exact de uh, ce se întâmplă cu consumatorii atunci când aceștia sunt uh, implicați în um, cumpărarea unor produse transfrontaliere. Doresc să le mulțumesc celor de la Consiliu care m-au ajutat foarte mult și, deși um, această, această directivă a fost foarte controversată, până la urmă s-a ajuns la un compromis. Știu că nici nu pot să spun cât de bună a fost munca făcută de președinția belgiană, vedem aici pe, Bar- pe Arabela în uh, sală, au făcut o muncă foarte bună. Și sunt sigur că din partea Consiliului nu vom auzi astăzi doar aceste uh, note informative, ci și alte multe lucruri interesante. Important e că această directivă privind drepturile consumatorilor intră în conflict în multe părți cu alte directive, de exemplu cu cea în ceea ce privește serviciile și cea cu privire la serviciile financiare. Cât despre interacțiunea dintre directiva privind drepturile consumatorilor și celelalte directive, am cerut aceste studii pe care le avem astăzi informațiile pentru consuma, consumatori intră în conflict cu, comer, cu directiva privind comerțul cu, pe internet. De aceea am cerut aceste studii pentru că s-a constatat atunci că până la urmă cele două directive de fapt se completează una pe cealaltă. Ceea ce privește da, în datorile de informație, Acestea, în cazul vânzării pe internet și directivei în cauză, au anumite suprapuneri, dar nu intră în conflict. În conflict. Noi facem următoarea propunere. Directiva privind drepturile consumatorilor trebuie să aibă un nivel minim de informații cu care să completeze directiva privind comerțul pe internet și cea privind serviciile. Ne-am dorit să putem să mergem și puțin mai departe de cele două directive care există deja, adică informațiile lega, îndatorirea de a da informații de acolo să rămână neatinsă. În, a doua, în al doilea studiu se vorbește despre interacțiunea dintre drepturile consumatorilor și cel, cealaltă legislație în domeniu. Există anumite, vi, anumite viduri, se fac anumite propuneri cum ar putea fi acestea rezolvate și trebuie să găsim um, cea mai, cea mai bună modalitate de a rezolva această problemă. În capitolul 1 și capitolul 2 se tratează această problemă. Încă o dată le mulțumesc și raportorilor din umbră care au lucrat la fel de mult ca mine. Aștept să văd ce au de spus colegii mei și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Vreți să intervină raportorii din umbră înainte de a da cuvântul Consiliului și Comisiei? Da, bine. Doamna Corea de Campos, cred că îi ține locul doamnei Gerhardt. Cine vorbește despre drepturile consumatorilor? Domnul Roșfor nu este aici. Domnul Turunin nu este aici. Domnul Bidland este totuși aici. Și doamna Cumi dorește să vorbească. Dorește cineva să vorbească din numele Socialiștilor și Democraților? Domnul Kreuzmann? Domnul Bile, doriți să interveniți? Cred că sunteți primul dintre raportorii din umbră îndreptățiți și desemnați. Așa că vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bo rozumim, că nu am mai wiele czasu. Chciam, po pierwsze bardzo serdecznie podziękować. Mulțumesc. Aș, aș vrea să vă spun câte ceva despre redactarea acestui document. Legat de articolul 5, introducerea de limitări ale cerințelor despre care se vorbește aici, poate să fie inclusă eh, alături de capitolele 3, 4 și 5. Am vrea să ne punem de acord și cu privire la un document uh, care ar aduce un plus, o plus valoare pentru consumator și care ar fi foarte bun și pentru reprezentanții industriei. Articolul 5 oferă această posibilitate cu o modificare mai mult sau mai puțin importantă. Comparând acest text cu directiva privind serviciile, vedem că textul este mai abordabil eu am spus de multe ori că articolul 5 ne permite o abordare orizontală care lipsește în prezent în Uniunea Europeană. Sper, deci, că vom uh, ajunge la un consens bun, la un text bun pentru consumator și industrie. În ceea ce privește serviciile financiare, ar trebui să ținem seama de marele dinamism al acestui sector se pot produce modificări importante. Tocmai de aceea ar trebui să existe un prag minim de protecție. În ceea ce privește statele membre care deja au adoptat reglementări pentru acest sector, nu există suprapuneri sau contradicții din punct de vedere juridic și aceste reguli specifice pot fi aplicate în continuare. Cred că ar trebui să ne îndreptăm direct despre ideea de piață unică. Cred că o să ne înțelegem. Vă mulțumesc pentru cooperare uh, și mulțumesc raportorului. Mulțumesc foarte mult, domnule Bidland. Domnul Trianta Filidis are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că n-am apucat să citesc deja cele două studii informative, însă ce spune Andreas pare destul de logic, o să vă spun mai mult după ce studiez cele două note. Bine. Nu știu dacă mai era cineva care dorea să intervină. Aș vrea să pun o întrebare raportorului cu privire la cel cel de-al doilea studiu, cel legat de serviciile financiare. Se pare că sunt multe aspecte care apar în acest document, încă nu l-am citit foarte în detaliu, dar se spune acolo la un moment dat că interac- interacțiunea dintre această directivă și alte instrumente în sectorul serviciilor financiare nu este uh, optimă, mai ales în ceea ce privește contractele semnate în afara spațiilor comerciale. Se vorbește acolo și despre suprapuneri și despre un uh, vid legislativ. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră, domnule raportor, în ceea ce privește directiva privind serviciile financiare, pentru că știu că unii, unele voci, susțin scoaterea cu totul din acest sistem a prevederilor referitoare la serviciile financiare. Spuneți-ne, vă rugăm, ce părere aveți după ce ați citit acest studiu și ce recomandare ați face, dacă puteți face acest lucru acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă uimește faptul că nu ați avut ocazia să citiți aceste studii. În cazul serviciilor bancare nu există niciun fel de suprapuneri. Problemele sunt în cazul contractelor care sunt semnate în afara spațiului con- Uh, comercial. În acest caz nu există un drept de retragere a contractului. Și, de exemplu, la, în, ca, în cazurile asigurărilor CFC, ne confruntăm exact cu acest caz. Există anumite consecințe din cauza acestor asigurări, acestea nu mai pot fi retrase Așa că intervin aici niște uh, detalii care trec de această directivă. Nu cred că putem noi să facem ceva acum, cred că e de competența comisiei, ea trebuie să se ocupe de această problemă dar dacă într-adevăr va trebui să ne ocupăm de această problemă, putem face un grup de muncă. Eu lucrez împreună cu secretariatul, cu grupul, dar nu cred că putem noi să facem o diferențiere clară în acest, în acest sens. O consultare cu Consiliul ar fi foarte importantă. Okay, well, I think, um... Bine. Cred că trebuie să studiem mai în detaliu aceste documente. Cei care nu sunt uh, astăzi aici uh, vor afla că aceste documente se pot găsi pe, parlamentul, pe site-ul Parlamentului și pe site-ul Comisiei. Le puteți descărca și studia. Mai departe, aș da cuvântul Consiliului și Comisiei. Știu că s-au întâmplat niște lucruri importante la Consiliu și și domnul Bilan vorbea despre problema de la capitolul 5, de acea plus valoare pentru consumatori. În primul rând, am să-i dau cuvântul domnului Anderhoff și apoi domnului Petri de la Comisie. Și poate raportorul va dori apoi să facă comentarii și poate și alții vor dori să mai intervină. În primul rând, reprezentantul Consiliului, domnul Anderhoff. Uh, îi dau cuvântul să ne spună ce se întâmplă la Consiliu și ce s-a întâmplat ieri la Coreper. Mulțumesc. Pot să vorbesc în uh, olandeză? Da. După cum uh, spuneam, s-au întâmpl- după cum spuneați dumneavoastră, s-au întâmplat niște lucruri importante la Consiliu. Ieri, la Coreper, s-a ajuns la un acord din păcate, calitatea sunetului nu este ideală. Does it work better I think, this? I think your microphone seems to be faulty. I don't know, is that... Se pare că este o problemă cu microfonul vorbitorului. Vorbitorul este rugat să se deplaseze spre un alt microfon. Bitter? That's much better, yeah. yeah. E mai bine acum? Da. Bine, o iau de la început. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. După cum spuneați și dumneavoastră, s-au întâmplat niște lucruri ieri la Consiliu. La Coreper s-a ajuns la un acord, însă acest acord va trebui validat de Consiliul propriu-zis. Liniile principale ale acordului la care s-a ajuns cu privire la diferitele capitole sunt următoarele. În primul rând, am ales să ne concentrăm pe contracte semnate, contracte la distanță. Iar capitolele 4 și 5 au fost eliminate de Consiliu. Având în vedere regulile armonizării minime și nivelul minim de armonizare care există acum, este greu să garantăm o plus valoare pentru consumatori sau pentru autorități de aceea am hotărât să renunțăm aceste două capitole. Cu privire la cele două puncte concrete despre care se discută astăzi la comisie, pot să vă spun ce abordare a existat la Consiliu. Ne-am concentrat pe aceste două tipuri de contracte despre care vă spuneam și cu privire la capitolele 1 și 3, pot să vă spun că serviciile financiare nu vor fi incluse în sfera de aplicare a acestei directive, iar în ce privește relația cu legislația comunitară, am uh, identificat anumite dificultăți. Cu privire la legislația verticală sau sectorială, trebuie să se aplice lex specialis, o legislație în care uh, și um, drepturile consumatorilor ar trebui să fie considerate ca făcând parte din lex generalis. Directiva privind serviciile și directiva privind comerțul electronic sunt afectate și toate cele trei trebuie să se aplice, fiecare în propria sferă. Sigur că există și zone de suprapunere Însă Consiliul este de părere că putem aplica în continuare cele trei directive fără a le modifica în vreun fel, fără a modifica în vreun fel uh, articolul 22.5 din directiva privind serviciile, care spune că un comerciant cu sediul într-o anumită zonă, într-un anumit stat, poate furniza servicii și în alt stat sau în alt teritoriu punctul de vedere al, Belgi- al Belgiei este că deocamdată nu există conflicte între prevederile acestor directive, însă dacă ele vor apărea pe viitor, atunci vom putea introduce o așa numită regulă a conflictului, caz în care directiva privind drepturile consumatorilor va avea întâietate asupra celorlalte. Asta este părerea noastră cu privire la relația dintre directive. În ceea ce privește versiunea finală care va fi aprobată la Consiliu, adoptată într-o, ea va fi adoptată în, într-o configurație diferită a Consiliului și va fi dată publicității. Mulțumesc foarte mult pentru că ați prezentat punctul de vedere al Consiliului, care este foarte important, pentru a vedea cum va avansa și comisia noastră. Aș vrea să clarific un lucru Sigur că deocamdată este faza de primă lectură. Veți primi și poziția noastră. Având în vedere cele spuse de dumneavoastră, presupun că propunerea originală a Comisiei, care ar fi uh, anulat directiva privind uh, clauzele contractuale abuzive și celelalte asociate, cred că această propunere rămâne neschimbată, nu? Deci, directiva privind drepturile consumatorului se concentrează acum pe înlocuirea directivelor referitoare la vânzarea la domiciliu și vânzarea la distanță. Am înțeles bine, da? Da. Cred că ar fi bine să vedem și care este reacția Comisiei. Sigur că față de propunerea inițială a Comisiei, punctul de vedere s-a schimbat destul de mult până s-a ajuns la Consiliu și la Parlament. Ar fi bine să vedem ce părere are Comisia cu privire la această, să spunem, respingere a propunerii sale inițiale. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac mai întâi câteva observații cu privire la vestea care ne vine din partea Consiliului înainte de a ajunge la cele două note informative. În primul rând, Comisia salută munca depusă în timpul președinției belgiene. A fost o activitate intensă și a dus la multe progrese în negocierile din Consiliu cu privire la directiva asupra drepturilor consumatorilor. Este de notat acest lucru. În al doilea rând, este de asemenea important de observat faptul că Comisia va adopta o poziție finală asupra acestui compromis numai după ce se vor încheia discuțiile din Parlament în primă lectură. Nu avem o poziție definitivă cu privire la compromisul Consiliului. Recunoaștem însă faptul că Consiliul s-a confruntat cu un impas și singura cale de ieșire părea să fie să concentreze negocierile asupra anumitor părți ale propunerii. Din punctul acesta de vedere, textul asupra căruia s-a convenit la nivelul coreperului pare să fie o bază bună de lucru pentru un compromis și pare să fie în spiritul îmbunătățirii funcționării pieței interne. Comisia ar uh, regreta absența unui acord bazat pe deplină armonizare a capitolelor 4 uh, și 5, însă, pe de altă parte, dacă ne concentrăm asupra anumitor părți ale propunerii, vom reuși să ieșim din uh, blocaj. Așteptăm să vedem care este cea mai bună soluție și va trebui să vedem cum, care va fi rezultatul final al, deci, al discuțiilor din Parlament. În ceea ce privește cele două chestiuni abordate aici, relația dintre legislația existentă, dintre diferitele texte legislative existente nota informativă cu privire la relațiile cu alte texte legislative trage aceleași concluzii care au fost trase și în propunerea Comisiei, și anume că relația între directiva cu privire la drepturile consumatorilor și legislația orizontală, cum este directiva asupra comerțului electronic și directiva serviciilor, ar trebui să fie o relație de complementaritate. Cu alte cuvinte, fiecare text uh, legislativ în parte ar trebui să se aplice fără a se depăși sfera sa de aplicare. În cazurile în care atât directiva asupra drepturilor consumatorilor, cât și directivele asupra comerțului electronic și asupra serviciilor se aplică, uh, ar trebui să se aplice cerințele de informare care sunt prevăzute în ambele texte. Iar în cazul unui conflict între ele, soluția logică este ca directiva asupra protecției drepturilor consumatorilor să aibă prioritate. Este și concluzia la care a ajuns Consiliul în uh, ceea ce privește acest punct. Consiliul a ajuns la un rezultat mai mult sau mai puțin satisfăcător în privința acestei relații. Ne-am fi așteptat ca să se aplice armonizarea de plină și în domeniile în care se aplică directiva serviciilor și directiva asupra comerțului electronic, însă nu am reușit să obținem acest acord în Consiliu, din păcate. În ceea ce privește chestiunea serviciilor financiare, scopul propunerii Comisiei era de a acoperi serviciile financiare exact ca și în uh, legislația anterioară, care este reformată prin uh, directiva asupra drepturilor consumatorilor. Să nu se piardă, deci, protecția care exista înainte. De aceea, în ceea ce privește capitolul 3, cu privire la contractele în afara spațiului comercial, este esențial să se mențină protecția, mai ales atunci când vine vorba despre aspecte care nu țin de directiva asupra creditelor pentru consumatori. Contracte ipotecare angajate în afara statului comercial, de exemplu. Acestea ar fi acoperite de propunerea Comisiei. Documentul pune accentul pe asigurări și Comisia a propus să se excludă asigurările pentru că acestea sunt cel puțin parțial de mecanismele de protecție a consumatorilor. Deci există o protecție suficientă. Cu toate acestea, negocierile din Consiliu au dus la imposibilitatea de a ajunge la un acord cu privire la menținerea serviciilor financiare în seara de aplicare a capitolului 3 și Comisia regretă faptul că acesta este rezultatul obținut în Consiliu. Mulțumesc! Vă mulțumesc amândurora foarte mult! Având în vedere cele spuse de Consiliu, aș vrea să știu dacă raportorul dorește să reacționeze. Domnul Lechner ar dori să ia cuvântul. Mai sunt colegi care doresc să facă observații în privința abordării Consiliului sau aveți idei de modificare a propunerii, eliminarea capitolelor 4 și 5 și uh, axarea pe contractele angajate în afara spațiului comercial. Aș vrea să știu uh, care este părerea lui Anders Schwab. Uh, domnul Lechner mai ia, vrea să ia cuvântul. Twain Manders. Raportorul mai întâi. Next mal, glaube ich, das wichtig ist... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, e important să reținem ce a spus președinția belgiană, să reținem acel, acea propunere de uh, a trata împreună capitolul 2 și capitolul 3. Și în Consiliu s-a ajuns la o majoritate în ceea ce privește tratarea acestor capitole împreună. Mulțumesc Consiliul pentru munca depusă în această chestiune juridică dificilă. În ceea ce privește eliminarea capitolului 4 și 5, am discutat și cu raportorii din umbră și cred că E important să spun următorul fapt, pentru că acești colegi nu sunt aici în sală. La sfârșit am hotărât să fim de acord cu propunerea. În cadrul Consiliului s-a ajuns la un acord în ceea ce privește articolul 22.5 și articolul 22. Însă, trebuie să ne punem întrebarea dacă ce s-a hotărât în cazul acestor articole trebuie să se aplice tuturor tipurilor de uh, întreprinderi sau doar sferei de aplicare din capitolul 2 și 3. Dacă așa se va întâmpla, atunci va exista o, o diferență între uh, termenii de livrare și asigurarea riscului în uh, funcție de contracte. Până acum nu există această diferențiere, însă voi mai discuta cu raportorii din umbră și vom mai discuta în comisie pentru a putea lua o hotărâre. Important e că președinția belgiană a, și-a, a, s-a ocupat de această problemă și Consiliul a ajuns la o decizie. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will das nur kurz machen. Ich habe das Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi concis. Am spus ce am avut de spus în amendamente. Cred că propunerea Consiliului e una plauzibilă. Am spus și data trecută care e părerea mea și amendamentele mele merg exact în aceeași direcție. cât despre diferitele directive și legislații, dacă acestea sunt compatibile sau intră în conflict. Cred că ar fi fost bine să se știe de la început cum stau lucrurile. Este clar foarte dificil, dar trebuie să se știe exact de la început ce fel de bază are textul juridic, la ce se referă. Și nu e treaba Parlamentului să se ocupe de acest aspect acum. Și un al doilea punct, în ceea ce privește întrebările concrete. Până acum nu s-a ajuns la o argumentare puternică. Colegul domnul Șfag ne-a spus despre ce pericole există în cazul în care se, face, se fac cumpărături într-un alt stat membru. Dar pentru acestea nu avem niciun fel de argumentare, nu există niciun fel de argumente, e nevoie de un regulament și e important să se știe ce se întâmplă în diferitele state membre, ce conse- la ce consecințe se ajunge. Dar această întrebare merită să fie tratată separat, merită un studiu separat. Există cel puțin 30 de argumente în, în text. Eu cred că așa ceva nu este posibil. Well, I think unless the rapporteur contradicts me, Mr. Lechner, as I... După câte am înțeles eu, există o cartă. Domnul Lechner nu mă, nu mă ascultă. Vă răspund, domnule Lechner. Dacă îmi amintesc, am făcut o analiză foarte cuprinzătoare solicitată de comisie cu privire la transferul riscurilor de la țară la țară. Există deja foarte multe date. Nu cred că avem nevoie de mai multe informații despre aceste chestiuni pentru a lua decizii în privința lor. Asta trebuie să facem, domnul Manders. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Regret faptul că ștergem capitole 4 și 5 dar dacă este singura modalitate de a ajunge la un acord, este mai bine să îmbunătățești uh, ceva decât nimic. Știu că directiva uh, cu privire la timp este implementată la nive- diferite niveluri și consumatorul nu este protejat pentru că consumatorul nu știe la ce nivel cumpără și subliniez încă o dată că dacă ștergem 4 și 5, Cred că ar fi bine, și Andreas uh, a trebuit să ia notă de asta, ar fi bine să transformăm directiva într-un regulament, pentru că în felul acesta consumatorul este protejat. Sper că ascultă toată lumea și sper că toată lumea se gândește la aceste lucruri uh, în uh, perioada Crăciunului, pentru că dacă vrem să îmbunătățim piața internă, ar trebui să ne referim la acest lucru și nu Uh, să ținem cont doar de interesele naționale. Mulțumesc. Închei discuția aici, pentru că nimeni nu arată că ar vrea să mai contribuie. Vom uh, relua discuțiile după anul nou vom avea vești în privința poziției președinției belgiene, însă vorbim despre o primă lectură și poziția Parlamentului este crucială. Suntem foarte interesați de poziția Consiliului și sunt sigur că domnul Schwab va veni și el cu idei pentru a vedea dacă putem face progrese înainte de votul de la sfârșitul lunii ianuarie. Trecem la un dosar uh, care va fi uh, foarte concentrat uh, cu privire la piața unică. Am hotărât să analizăm propunerea aceasta în detaliu cu trei rapoarte care corespund propunerilor din, aferente celor trei capitole ale legislației cu privire la piața unică guvernanța și parteneriatul pe piața unică, actul asupra pieței unice pentru europeni și piața unică pentru întreprinderi și creșterea economică. Doi dintre raportorii noștri sunt prezenți, domnul Canieti, care se ocupă de raportul asupra guvernanței, profesorul Campos se ocupă de piața unică pentru europeni, Domnul Bușoi trebuia să fie prezent în, în uh, România, unde își susține doctoratul. Sperăm că după Crăciun va fi uh, doctor, însă uh, un alt deputat va vorbi în numele lui. Avem o oră și trei sferturi pentru a discuta. Nu sunt prezenți toți raportorii din umbră. Propunerea mea este ca fiecare raportor să își facă prezentarea unul după altul pentru a avea o viziune de ansamblu asupra întregii propuneri, întregii propuneri de act asupra pieței unice și după aceea invit pe raportorii din umbră să contribuie. Nu cred că trebuie să intervină despre o, un raport anume, pot să vorbească și despre toate trei rapoartele. Domnul Canieti mai întâi, apoi uh, um, Calniete, apoi uh, Core Corea de Campos. Vă dau cuvântul pentru a deschide discuțiile cu privire la uh, piața unică. Doamna Calniete. Vă mulțumesc. Aș spune că guvernanța în ceea ce privește piața unică înseamnă, de fapt, cum să fie guvernată această piață unică astfel încât să îi ajute pe cetățeni și să ajute la creștere. Dacă ne uităm la primul slide, obiectivele. Una dintre chestiunile pe care Parlamentul trebuie să le determine e următoarea. Ce ambiții avem în ceea ce privește legislația privind piața unică? Avem de gând să o îmbunătățim, să adăugăm și mai multe elemente? Aceasta e întrebarea pe care o pun aici, pe primul slide. În primul rând, trebuie să determinăm prioritățile pentru că între aceste 50 de propuneri trebuie să alegem 10-12 dintre ele, acestea să fie uh, completa, complete, iar apoi să trecem mai departe. E nevoie de o direcție exactă, de un calendar pentru inițiativele care trebuie luate până în anul 2012. Apoi, Vom sugera și alte inițiative, niște inițiative adiționale în ceea ce privește legislația cu, piața unică, cu privire la piața unică, care ar putea fi îmbunătățirile. Și ceva ce eu consider că e foarte important. Am împărțit rapoartele conform celor trei piloni. Guvernanța pe piața unică, cetățeni, întreprinderi trebuie să menținem această defalcare având o abordare coerentă. Este un pachet, iar legislația care trece prin toți cei trei piloni trebuie să fie coerentă. Ce e cel mai important? Următoarea imagine. Trebuie să ne gândim la creșterea rolului Comisiei în ceea ce privește consolidarea regulamentelor privind piața unică. E nevoie de diferite parteneriate între instituții și statele membre. Trebuie să ne gândim și la metode de încurajare pentru a putea să fie transpusă cât mai corect um, această legislație cu privire la piața unică. Și apoi, trebuie să ne gândim la o abordare multilaterală. Ce e exact aceasta? Avem nevoie de idei pentru mai multă transparență, mai mult pentru tabele de marcaj în ceea ce privește cooperarea administrativă. Și apoi va trebui să ne mai gândim și cum poate fi crescută această administrare, această cooperare administrativă în diferiți termeni în cadrul pieței interne, într-un sistem de informații. Și mai există și niște subiecte adiționale. Pentru competitivitatea Uniunii Europene trebuie să ne gândim la următorul aspect. Cum să fie um, îmbunătățită e-guvernanța la nivelul Uniunii Europene. Apoi să vedem cum pot exista alte forme de soluționare a litigilor, de exemplu Solvit. Există foarte, foarte multe cazuri dar cetățenii europeni sunt 500 de milioane de cetățeni, iar în comparație cu numărul pe care îl menționam înainte, ne dăm seama că încă mai avem mult de lucru. Transpunerea îndelungată, aceasta e o problemă. Trebuie să vedem cum putem să implicăm mai mult parlamentele naționale, pentru că și ele au un rol de jucat în ceea ce privește transpunerea și uh, scăderea perioadei de transpunere. Statele membre caută deja să găsească cele mai bune practici, să asigure cele mai bune practici, însă trebuie să le încurajăm să facă în continuare acest lucru. Iar în raport trebuie să se regăsească această încurajare. Apoi, când vorbim despre încălcări în ceea ce privește transpunerea, trebuie să vedem ca, care e exact calendarul de care e nevoie. Când citeam raportul, m-a uimit lucrul că există deja foarte multe uh, ghișee unice. Unii vin cu, unii dau informații, iar ceilalți se ocupă de chestiuni transfrontaliere. Trebuie să vedem cum putem să consolidăm aceste ghișee unice. Și apoi aș dori să analizez um, raportul, să vorbesc despre raportul Monti. A sugerat că o cale prin care putem consolida piața unică e următoarea. Ar trebui să ne gândim să ne gândim întâi la regulamente și abia mai apoi la directive. Chiar dacă regulamentele nu ar rezolva toate problemele, ele sunt uh, soluția. Mulți vorbesc de tabele de corelare pentru transpunerea directivelor. Se știe foarte bine că multe state membre ezită atunci când trebuie să dea informații în legătură cu tabelele de corelare. Probabil că am putea să să facem ca aceste cerințe privind aceste tabele să fie obligatorii. Mai trebuie să ne gândim și la cum putem să cum pot aceste 28 de regimuri să fie mai mult folosite. Cred că foarte multe companii nici nu știu că există aceste regimuri și trebuie să vedem cum pot fi extinse și pentru alte domenii pe piața unică. Spre final vreau să subliniez din nou că trebuie să avem o abordare comună în ceea ce privește piața unică. Și aceasta trebuie să fie abordarea noastră de bază atunci când discutăm despre aceste trei rapoarte rapoartele pe care le vom scrie se vor baza pe alte rapoarte INCO, rapoarte deja existente, care analizează piața unică din diferite unghiuri. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu raportorii din umbră, cu o echipă consolidată formată și din alți raportori, iar spre încheiere aș dori să vă reamintesc um, calendarul. Proiectul de raport trebuie să fie înmânat la data de 12 ianuarie, apoi acesta va fi analizat la data de 1 februarie, iar apoi termenele limită pentru depunerea amendamentelor 7 februarie. Credem că votul va avea loc în comisie în 28 februarie și apoi probabil că la plenara din 23 martie vom putea să trecem acest raport. Va trebui să fim foarte disciplinați pentru că în cazul guvernanței există încă 10 comisii care elaborează avize. Înseamnă că e o muncă enormă care trebuie făcută într-un timp scurt. Și să nu uităm că acest termen de patru luni, în acest termen de patru luni există și discuții între cetățenii europeni și la sfârșit vor trebui incluse în legislația care va reieși din raportul nostru. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much indeed for giving us... Mulțumim pentru această prezentare excelentă și pentru că ne-ați reamintit de faptul că, că discuția trebuie să se poarte pe plan global. Într-adevăr, calendarul este foarte ambițios pentru a ne suprapune cu sfârșitul perioadei de consultare, dar și pentru că prim-ministrii se vor întâlni la Consiliul European la sfârșitul martie pentru a adopta Single Market Act. Voi uh, discuta cu președinții de comisii care înaintează avize, să vedem cum aranjăm lucrurile. S-ar putea să fie nevoie de o sesiune specială după 28, dacă nu se înaintează avizele la timp. Iar dumneavoastră, raportorii, veți avea șansa atunci să unificați aceste avize. Și amendamentele oricum vor fi transmise și incluse în raport. Trecem mai departe și dăm cuvântul domnului profesor Corea de Campos. Am, l-am rugat pe jurnalist să facă o listă a vorbitorilor. Vă spun că raportorii din umbră vor dori să vorbească. Și cei care nu sunt raportori, deocamdată pe următorii pe listă. Vă spun numele în ordine după ce intervin raportorii. Turin Mrs. McClarkin, Mrs. Trantafilides, Mrs. Rula. Um, I'm also a shadow, so I will... Și eu sunt raportor din umbră și doamna Styler va dori să intervină. O să-i dau cuvântul doamna Turunin înainte sau cum doriți, vă hotărâți. Cei care nu sunt trecuți pe lista mea și doresc totuși să intervină, o pot face. Poate domnul Biller. Domnul profesor Corea de Campos are cuvântul acum. Cine va vorbi despre cel de-al doilea raport, Piața Unică pentru Europeni? Mulțumesc, domnule președinte. Este o propunere foarte importantă pentru noi toți. Ea provine din rapoartele Greh și Monti, respectiv. Știm cu toții că eu mă concentrez pe a doua parte a comunicării referitoare la Single Market Act. Abordarea mea se bazează pe două principii. În primul rând, recunoașterea faptului că piața unică mm, a început să aibă probleme, așa cum s-a spus și în raportul Monti, pentru că ne-am concentrat întâi pe organizare și abia apoi pe drepturile consumatorilor și cetățenilor. Și ne-am orientat, prin urmare, mai mult pe ofertă decât pe cerere. încă nu am câștigat încrederea cetățenilor. Acest lucru nu vine automat. Încrederea trebuie câștigată și păstrată. Nu e ca un acord de asociere, ci mai degrabă o uniune între consumatori și bunuri. Trebuie, deci, să parcurgem niște pași foarte concreți și să luăm niște măsuri foarte concrete să includem pe cetățenii, inclusiv pe cetățenii cei mai vulnerabili în piața unică. Clauza socială orizontală este una dintre, unul dintre instrumentele cheie pe care le avem. Aceasta trebuie integrată în toate deciziile referitoare la piața unică. Pentru că numai așa piața unică nu va fi percepută ca un dispozitiv mecanic, ci ca o legătură între economie și cetățeni. Pentru că cetățenii trebuie să ocupe primul loc în sistem, întotdeauna. Nu se pot lua decizii referitoare la piața unică ce nu țin seama de impactul asupra mediului, asupra ocupării forței de muncă, asupra dezvoltării economice sau asupra încrederii cetățenilor cu privire la produsele pe care le cumpără. În al doilea rând, este foarte dificil să se integreze diferite piese legislative în acest sistem. În cazul drepturilor consumatorilor putem analiza zonele de suprapunere și s-ar putea să fie implicați doi comisari, astfel încât să nu rămână nimic pe din afară, dar nici să nu există prea multe suprapuneri. Este o abordare lăudabilă, însă în acest context va fi greu uh, ca cetățenii să-și păstreze rolul central. Și dacă acest lucru nu se întâmplă, dacă cetățenii nu consideră că piața unică le aduce beneficii directe, atunci întotdeauna vor rămâne niște aspecte neacoperite. Această, acest defect al pieței unice trebuie remediat. Cum putem depăși problema acestei abordări fragmentate? aceste lipse a priorităților. Avem 21 de propuneri în al doilea capitol, așa cum vă spuneam mai devreme, toate având implicații directe asupra cetățenilor. Am încercat să le analizez și fac, să fac o schiță, o diagramă cu 5 variabile. În primul rând, actul legislativ trebuie să ne întrebăm dacă e doar o, un document informativ Apoi, ce impact uh, va avea asupra activității viitoare? Apoi, uh, dacă cetățenii simt că aceste măsuri au un impact direct asupra vieții lor, dacă ajută la consolidarea încrederii cetățenilor. Apoi, dacă se respectă clauza socială orizontală, a patra variabilă este data punerii în aplicare, nimic nu se va întâmpla în prima jumătate a lui 2011. Va fi nevoie uh, de timp cel puțin până la sfârșitul lui 2012. Trebuie să definim clar calendarul. A cincea variabilă este ușurința cu care se face punerea în aplicare. Această analiză bazată pe cinci variabile și acest uh, tabel pe care l-am întocmit ne va permite să identificăm uh, defecte erori ale propunerii și să apreciem totodată elementele bune. Am lucrat împreună cu raportorii din Umbra la acest tabel de analiză și am încercat să generăm un consens. De exemplu, am folosit metoda Delbet. În fine, domnule președinte, trebuie să folosim trei elemente cheie tangibilitate, așa cum spun eu, calendarul și ușurința implementării. Există măsuri care sunt ușor de implementat, dar nu tangibile și viceversa. Încă o dată. Prima întrebare va fi vorba de un uh, act legislativ simplu sau doar de un document informativ. Lucrurile variază de la caz la caz. Și aș vrea acum să reiau ce spunea doamna Calnie. Trebuie să fim ambițioși pentru că este o activitate foarte utilă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest, uh, această prezentare utilă pentru definirea acestui cadru. Poate că voi reveni și eu mai târziu. Domnul Kreutzmann, în numele domnului Cristian uh, Bușoi, va, veți prezenta cel al treilea raport și apoi vom începe discuția. Vă rog, domnule Kreutzmann. Mulțumesc mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să prezint scuzele domnului Bușoi, care nu poate să fie astăzi aici, dar raportul dumnealui face parte dintr-un pachet. Uh, Calendarul este unul foarte restrâns, așa că trebuie să ne încadrăm în timp. E vorba de idei despre cum se, pot îmbun- se poate îmbunătăți situația astfel încât consumatorii să profite pe cât se poate de piața unică. Trecem prin niște timpuri economice importante și dificile și dacă ne dorim creștere, trebuie să fim foarte atenți. Raportul va insista pe sectorul serviciilor. Acest domeniu în Uniunea Europeană are un potențial foarte mare pentru creștere și în ceea ce privește redresarea economică. Axându-ne pe serviciile, pe servicii, vom putea să îmbunătățim situația. Trebuie să se țină cont de competitivitate și de, pentru o creștere mai puternică, Uniunea Europeană are nevoie de o piață unică. Asta și pentru ca Uniunea Europeană să se alinieze cu celelalte țări din această lume, din punct de vedere economic. Dacă Uniunea Europeană cunoaște acum o creștere destul de slabă, este pentru că nu am știut să profităm de Comerțul electronic are un mare potențial de uh, a fi mai important în Uniunea Europeană. Trebuie să fie eliminate diferențele din, diferențele din, din prevederile naționale în ceea ce privește comerțul electronic. Trebuie crescut gradul de încredere nu doar pentru consumatori, ci și pentru uh, diferitele companii care câteodată nu doresc să-l folosească recuperarea datoriilor și aceasta este un mare obstacol în ceea ce privește comerțul electronic. Întreprinderile noastre ar putea să își reducă costurile operaționale prin intermediul, comerț- uh, prin intermediul internetului și acest lucru ar fi foarte important pentru competitivitatea lor. De aceea raportorul crede că această propunere e importantă în ceea ce privește e-identificarea. E nevoie și de o revizuire a acestei directive și are o importanță foarte mare. O altă prioritate e următoarea întreprinderile și activitățile de inovație. Piața unică trebuie să funcționeze în beneficiul tuturor întreprinderilor. Și IMM-urile sunt această categorie de întreprinderi care întâmpină cele mai mari dificultăți și ele trebuie să se bucure de piața unică la cel mai mare nivel. Uniunea Europeană trebuie să asigure acești factori. Dar totuși există probleme în ceea ce privește acti- extinderea activităților și inovarea. Astfel de proiecte sunt greu de finanțat. Dinamismul este afectat de povara administrativă. Trebuie să abordăm aceste probleme pe care le întâmpină IMM-urile. Comisia subliniază următorul lucru. Trebuie să se ia măsuri astfel încât IMM-urile să fie mai vizibile. Raportorul și-ar dori ca Comisia să comunice mai bine cu IMM-urile și să se bucure de oportunitățile de pe piața unică. Și mai mult, inovația ar trebui să fie facilitată pentru IMM-uri. și e nevoie de o, în, de o îmbunătățire a capacităților de a, pentru a face parte din programe de cercetare. Și asta nu doar pentru, SM-uri, SM, pentru IMM-uri, ci pentru toate întreprinderile. trebuie să fie folosit bugetul european și bugete din sectorul privat astfel încât să se poată strânge fonduri. Comisia trebuie să se asigure că procedurile stabilite pentru aceste noi instrumente financiare să fie aplicabile și IMM-urilor. Raportorul sprijină propunerea Comisiei pentru un cadru uh, juridic care să uh, adreseze uh, capitalul de investiții. Acesta este foarte important pentru companii, pentru că generează o mare valoare adăugată. Nu ne vom putea axa pe inovație dacă piața unică nu se adresează și acestui tip de capital. Atât pentru firme din Uniunea Europeană cât și pentru autorități e importantă uh, importante achizițiile publice. Raportorul crede că trebuie să se dea o mare importanță dimensiune externe a achizițiilor publice. Dacă ne dorim să rămânem competitivi și să înregistrăm o creștere economică, trebuie să punem un accent mai mare asupra, principiu, asupra principiilor importante. Uniunea Europeană are un potențial care trebuie să fie folosit pentru a apăra interesul companiilor din Uniunea Europeană. Și nu în ultimul rând și măsurile fiscale sunt foarte importante, iar acest subiect trebuie abordat cu atenție. E nevoie de un text consolidat în ceea ce privește cooperarea și acesta ar fi o idee bună Firmele din Uniunea Europeană ar putea să se bucure de o transparen transparență mai mare și s-ar putea face o comparație mai bună între diferitele prevederi din statele membre. Însă nu acesta este singurul obstacol pentru firme. E nevoie și de o creștere a încrederii în ceea ce privește comerțul transfrontalier. Raportorul și-ar dori și sprijinul celorlalte grupuri politice în acest sens. E nevoie și de o nouă strategie care să țină cont de noile realități din economiile noastre, tot spre beneficiul competitivității firmelor. Pentru companii există de multe ori multe obstacole în ceea ce privește operațiunile transfrontaliere și și comerțul electronic. Acestea sunt prioritățile identificate de domnul Bușoi, dar suntem deschiși discuțiilor și am dorit să vedem ce doriți, ce aveți de spus pe aceste subiecte sau pe ce ați dori să ne, să ne concentrăm. Cred că la următoarea întâlnire vom putea avea un schimb de păreri pe aceste subiecte. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult pentru că l-ați reprezentat pe Cristian Bușoi Ați uh, făcut uh, o prezentare clară și la obiect. Avem uh, suficient timp, deci nu restricționez intervențiile. Voi menționa doar ordinea intervențiilor. Doamna Turunen dorește poate să intervină prima. Doamna McClarkin in my role as shadowing um, the, uh, Euro, uh, the Single Market for Europeans report. Haideți să începem. Doamna Turunen. Mulțumesc, Malcolm. În primul rând, ar trebui să ne bucure faptul că există acest document, acest uh, act uh, asupra pieței unice și rapoartele. Sunt de acord cu doamna Calniete în privința faptului că această abordare holistică este extrem de importantă. Avem trei rapoarte, însă un singur document și trebuie să-l abordăm ca pe un document unic. O strategie, un document, cooperarea este extrem de importantă. Unii dintre dumneavoastră vorbesc despre acea oboseală care s-a instalat pe piața internă. Sinceră să fiu, nu înțeleg acest lucru, pentru că eu una am impresia că piața unică nu a încercat încă să funcționeze cu adevărat. Deci nu este o oboseală care se instalează, ci suntem, din potrivă, la începuturi. Comisarul Barnier are o abordare foarte dinamică și reușim să impulsionăm piața unică. Trebuie să profităm de acest impuls pentru a accelera evoluțiile pe piața unică. Eu una nu aș folosi, deci, cuvântul oboseală. Acesta ar fi primul lucru. Al doilea lucru. voi fi raportoare din umbră pentru a doua parte a um, actului asupra pieței unice. Dacă piața unică nu se dezvoltă pe cât de repede ne-am dori și sper că se va dezvolta odată cu adoptarea acestor planuri, avem nevoie de implicarea cetățenilor, de implicarea tuturor actorilor de pe piața internă. Când vorbim despre cetățeni, după cum spuneam deja în această comisie, trebuie spus că a, le lipsește informația și informațiile acestea lipsesc și în acest text. Lipsește accesul la informații, care este esențial pentru ca cetățenii să se implice este, acest aspect este în strânsă legătură cu directiva asupra serviciilor. Vorbim despre serviciile de interes general, vorbim despre dezvoltarea infrastructurilor, despre transport și așa mai departe. Nu se abordează chestiunea unei mai bune funcționări a internetului. Internetului pe, cu bandă largă foarte puțin. Eu, una, aș insista mult mai mult asupra acestui aspect. O mai bună informare pentru cetățeni. Când vorbim despre slaba implicare, despre serviciile comerciale și așa mai departe, trebuie spus că mulți cetățeni nu știu cum să aibă acces la aceste servicii, se lovesc de obstacole și cred că ar trebui, deci, să punem mai mult accentul pe aceste aspecte. Sigur că mi se pare extrem de important și sunt de acord cu colegii, mi se pare extrem de important faptul că piața se bazează pe forțele de piață și uh, trebuie să încurajăm concurența pentru a se ajunge la prețurile cele mai mici. Trebuie de asemenea încurajată inovația, concurența, contactele transfrontaliere și, în general, o mare deschidere. Mă bucur că vom putea revizui actul asupra pieței unice peste un an, este ceea ce propune Michel Barnier și mă bucur că vom putea vedea care sunt rezultatele muncii noastre. Cred că și atitudinea noastră ar, fi, ar trebui să fie de așa natură încât să pornim de la, de la, de la ideea că nu vorbim despre o Biblie, despre ceva bătut în cuie. Acest uh, document este un document în pregătire, va fi amendat și nu va rămâne bătut în cuie. Vom continua să lucrăm la el, să-l uh, modificăm, ne vom consulta și mai mult cu cetățenii, nu cred că procesul de consultare organizat de Comisia Europeană este suficient. Mi se pare că nu e suficient de dezvoltat. Ar trebui să facem mult mai mult și este o provocare și pentru noi, parlamentarii. Trebuie să îi consultăm pe cetățeni și să îi încurajăm să se informeze mult mai mult. Cred că toate acestea reprezintă sarcini suplimentare pentru noi, cei care îi reprezentăm pe cetățeni, cetățenii din circunscripțiile noastre electorale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Repo are cuvântul. Mulțumesc! Aș vrea să fac doar câteva observații cu caracter general. Doamna Calniete a făcut o treabă bună și ne-a explicat care sunt diferitele aspecte implicate. Nu ar trebui să subestimăm importanța unei bune guvernanțe. Din potrivă, e nevoie de un dialog eficace, de o par un parteneriat eficient și de o evaluare eficientă. Astfel ne vom putea asigura că guvernanța este pusă în practică. Implementarea acestei legislații în diferitele state membre nu ar trebui să ducă la diferențe în ceea ce privește abordarea acestor chestiuni între diferitele state membre. Oamenii ar trebui să poată să își desfășoare activitatea în diferitele state membre. Drepturile și obligațiile trebuie să fie aceleași în întreaga Uniune Europeană pentru toate companiile și pentru toți cetățenii. Și după cum spunea domnul Carrea, important este cum sunt respectate aceste drepturi în practică. Informațiile cu privire la drepturi și la obligații, informațiile acestea trebuie să fie de asemenea furnizate în limba maternă a beneficiarilor. Rețelele care furnizează aceste servicii trebuie să, funcționează, să funcționeze corect după cum a arătat și domnul Bușoi acum ceva vreme. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mr. Ripo. Next, then was... Mulțumesc foarte mult, doamna nu are cuvântul acum. Um, mulțumesc. În numele verzilor, eu voi fi raportor din umbră pentru raportul Piața Unică pentru Europeni. Și aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest lucru, despre acest raport în acest uh, prim schimb de opinii. După părerea mea, este foarte important, așa cum s-a spus deja, ca lumea să înțeleagă posibilele beneficii ale pieței unice. Și nu doar să le înțeleagă, ci și să le simtă, să le resimtă în viața lor de zi cu zi. Iată, avem un scop comun. În acest capitol apar niște observații interesante, de exemplu, propunerea 26 cu privire la o rețea europeană comună de transport. Foarte important ar fi dacă se dorește numărul de dacă se dorește reducerea numărului de zboruri interne, o rețea feroviară performantă ar fi foarte bună. De asemenea, propunerea 27 legată de infrastructură crucială pentru ca energia durabilă să aibă o eficiență mai mare a prețului. și pentru a fi competitivă. De asemenea, propunerile 29 și 30 sunt importante. Asigurarea unui echilibru între piață și drepturile sociale. Această discuție a fost foarte importantă, mai ales după cauza la Ben. Domnul Barnier ne este prieten bun din acest punct de vedere, pentru că, din câte am înțeles eu, și domnia sa dorește să se ajungă la acest echilibru. Dacă competiția, concurența ajunge să fie o concurență între salarii și standardele de muncă, până la urmă vom pierde sprijinul cetățenilor, sprijinul lucrătorilor pentru Uniunea Europeană. Câteva cuvinte despre primul capitol, piața internă pentru companii. Aș vrea să spun câteva lucruri aici. Două lucruri aș vrea să subliniez și să laud Comisia pentru propunerile 10 și 11 cu privire la amprenta ecologică și energie, eficacitatea energetică, pentru că aceste lucruri sunt foarte importante pentru în viitor și se pot face economii importante dacă vorbim despre concurența cu alte zone din lume dar și pe plan intern se pot economisi fonduri și se pot face lucruri utile pentru mediu. Dacă asigurăm această revoluție ecologică a producției, sistemului de producție și a economiei în general. Domnul Kreutzmann spunea un lucru foarte important în numele domnului Bușoi. E vorba despre inovație. Elementul de inovație nu este foarte puternic deocamdată și știm uh, că nu putem menține industriile în Europa. Șansa noastră va fi să promovăm inovarea. Și sunt niște idei foarte bune care vin în sprijinul inovării. Trebuie definite pozițiile de lider pe piața globală și sprijinite. Trebuie consolidat domeniul științei și tehnologiei. Cred că aceste lucruri ar putea fi adăugate propunerii. Baza fiscală consolidată este de asemenea o idee foarte interesantă. Mă opresc aici, însă aștept cu nerăbdare să colaborăm și, în fine, vreau să spun că Danemarca va prezida în 2012, nu partidul meu se ocupă, nu e partidul meu este la guvernare, dar anul viitor vor fi elegeri Toată lumea este pregătită în Danemarca, indiferent cine va fi la guvernare. Și este un aspect prioritar pentru președinția daneză. Well, thank you very much indeed for your enthusiasm. Mulțumesc foarte mult pentru această, acest răspuns entuziast și sunt de acord cu privire la angajamentul președinției daneze pentru că deja au fost vizite din partea unor uh, miniștri care se pregătesc pentru ședinție. Doamna McClarkin, mulțumesc și le mulțumesc și raportorilor pentru contribuții. Sunt de acord că piața unică este probabil lucrul cel mai important pentru mine, una cel puțin când vorbim despre Uniunea Europeană și trebuie să o realizăm pentru cetățeni. Pentru asta avem nevoie de punerea în aplicare și de transpunerea realizației cu privire la piața unică, pentru ca beneficiile creșterii economice și creării de locuri de muncă să fie apărate. Este esențială o procedură de valoare reciprocă ce a fost introdusă de directiva privind serviciile și salutată de statele membre. Sigur că nu dorim o monitorizare continuă, trebuie să ascultăm mai degrabă și să avem reacții potrivite. Pentru asta toți protagoniștii trebuie implicați în discuțiile cu privire la piața unică. Trebuie să eliminăm toate barierele care au rămas în calea pieței unice pentru a asigura o plus valoare pentru cetățeni. Așa cum a spus doamna Tun, rolul uh, internetului de bandă largă este esențial în toată Europa și trebuie să subliniem importanța realizării agendei digitale. Uh, thank you very much, Mr. McClarkin. Mulțumim foarte mult, doamnă McClarkin. Eu am să intervin puțin mai târziu și eu sunt raportor din umbră. Acum trec la alți vorbitori. Doamna Rulă, apoi doamna Styler, doamna Vanier. Și eu cred că voi face câteva observații la final. Începem cu doamna Rula. Äh, și eu sunt raportor din umbră pentru a treia chestiune, pentru al treilea raport, pentru cel legat de guvernanță. Sunt de acord cu doamna Caliete, cred că vom putea să muncim foarte bine împreună și vreau să spun că sprijin tot ceea ce s-a spus acolo. Aș dori să vin cu niște completări care sunt importante pentru mine. În primul rând, în ceea ce privește o extindere uh, Cred că este foarte importantă, dar reformele din statele membre ne arată că în cadrul administrației există o tendință de a nu uh, merge spre extindere. Observăm această tendință în acest domeniu, așa că noi când spunem că ne dorim o extindere, trebuie să vedem exact care sunt barierele, cum le putem elimina și trebuie să se creeze o încredere, astfel încât toată lumea să poată profita și să facem un pas înainte. Să avem grijă să nu construim noi bariere și cred că aici e important procesul de evaluare, pentru că uh, liniile directoare în ceea ce privește serviciile financiare sunt foarte diferite. În unele state membre s-a ajuns la creșterea nivelului de birocrație. Deci sunt aspecte importante pentru piața unică și pe care trebuie să le clarificăm. Acestea sunt punctele. Cred că avem nevoie de un grad mai mare de, accept, de acceptare și de încredere în cadrul acestor instrumente. Apoi, consultarea. Înainte de partea de legislație, importantă e consultarea și cred că e o șansă foarte mare că ne putem ocupa acum de acest act cu privire la piața unică. Acesta a fost deja uh, construit sub formă de instrument dar există anumite probleme. Și colega mea a spus că foarte multe consultații sunt făcute mai mult de formă, observăm că se folosesc întrebări cu răspuns multiplu și că mai există și probleme cu traducerea în, diferat, în, de, în diferitele limbi și eu cred că și evaluarea lasă de dorit. De aceea ar fi important pentru transparență să existe o consultare noi, ca Parlament, să putem, într-adevăr, să uh, arătăm care sunt rezultatele unei consultații, unei consultări, dacă sunt bune sau nu. Eu cred că în domeniul transparenței de asta avem nevoie și putem să facem acest lucru. În ceea ce privește metode alternative de soluționare a litigilor în domeniul financiar, am auzit propunerile domnului Barnier. Cred că și acele Mecanisme colective sunt importante în acest sens. Am uh, discutat în Parlament, a existat un, uh, o comisie care s-a ocupat de acest domeniu înainte de izbucnirea crizei financiare și a arătat că există anumite um, mecanisme alternative de soluționare a litigilor, însă acestea nu sunt suficiente, e nevoie de mai multe și cred că și la acest aspect trebuie să ne mai gândim. Salut ce a spus doamna Calniete în ceea ce privește consolidarea ghișeurilor unice. Cred că în toate directivele trebuie să se încurajeze aceste ghișee unice, însă trebuie să vedem exact cum uh, concurează aceste ghișee. Nu sunt foarte clare consecințele și trebuie să ne gândim și la ele. Mă bucur că ocupă un loc important. Apoi, în ceea ce privește încălcările, cred că e nevoie de mai multă transparență, mai ales când vorbim de procedura de încălcare. Aici uh, componenta de timp este foarte importantă și domnul Barnier a propus ceva în acest sens. Cât despre cele în munca depusă de colegul nostru Pascal, pe mine mă interesează foarte mult tema achizițiilor trebuie să ne gândim cum putem să ajutăm IMM-urile în acest domeniu, astfel încât ele să aibă mai multe posibilități. Și Cartea Verde pentru achiziții este un document foarte important de la care putem porni și asupra căruia putem să muncim. Cred că e o șansă mare pentru IMM-uri în acest domeniu, astfel încât să poată să profite de achizițiile publice. Și mai trebuie să se facă o legătură între inovare și achizițiile publice. Cred că și acesta va fi un subiect important. În cadrul proiectelor de cercetare s-a uh, spus că și IMM-urile trebuie să profite mult, mult mai mult de aceste achiziții publice. Cred că și aici mai putem elabora puțin subiectul. E un caz tipic de într-un caz tipic de consultare care nu are rezultatele scontate, e tocmai uh, compromisul la care s-a ajuns în uh, cazul serviciilor financiare. Eu cred că majoritatea părților importante, aproape toate părțile importante, au dat semnale negative uh, în legătură cu acest proiect. Nu cunosc niciun răspuns pozitiv și aici se pierde încrederea. Când o consultație începe, trebuie să se aștepte și finalul acestea înainte de a se merge mai departe, astfel încât până la urmă să intre în vigoare. Mulțumesc foarte mult, sunt uh, de acord cu dumneavoastră în legătură cu ceea ce ați spus, în legătură cu achizițiile publice și ne vom folosi de experiența dumneavoastră în domeniu și în continuare. Și acum urmează doamna Tyler. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Steiler. Le mulțumesc raportorilor și tuturor celor, acelora care au contribuit. Voi spune întâi despre prima prezentare pe care am văzut-o și despre acea nevoie de a avea o abordare globală. Ați vorbit despre implicarea parlamentelor naționale. Cred că a fost un punct foarte important. Vreau să vă spun că în această săptămână um, în Anglia am discutat despre pensii și acestea sunt menționate în Single Market Act. Astfel de demersuri trebuie să fie încurajate. Sunt de acord cu ei și anume că trebuie să um, ne, ne concentrăm discuțiile pe propunerile care apar în acest document. Apoi, în ceea ce privește regimul 28. Nu prea îl cunosc, nu am multe informații și aș dori mai multe clarificări. În ceea ce privește regulamentele și directivele, da, trebuie să ne gândim la ce s-a propus. Am ascultat ce a spus și doamna Turn în, în legătură cu dimensiunea socială. E și ea foarte importantă. Se vorbea despre calificări comune, a existat o discuție aprinsă în comisia noastră la acest subiect și apoi despre cardul tineretul în mișcare. Deci sunt lucruri despre care nu trebuie doar să vorbim, ci care să existe într-adevăr și să ajute pe cetățeni. Cetățenii trebuie să simtă că sunt și ei implicați în acest program al nostru. Cred că măcar pe paginile noastre de internet ne putem asigura că punem aceste informații acolo, astfel încât să le cerem cetățenilor să contribuie, să vină și ei cu idei. Trebuie să încercăm să deschidem dezbaterea. În Scoția avem un birou a Parlamentului European. Am vorbit deja cu persoana de acolo, astfel încât să încercăm să lucrăm împreună cu ceilalți, astfel încât acest program de lucru să fie cât de deschis e posibil. Accesul la informație este foarte, foarte important. Mai aveam o întrebare. Când se vorbește de inovație, de agenda industrială, agenda digitală, există un sentiment în, acest comite, în această comisie, eu simt acest lucru, că și în alte comisii se discută exact despre, se mai discută despre acest subiect, dar noi ne dorim o abordare globală, însă nu simt că aceasta are loc. Probabil că e o problemă de conducere. Probabil că am putea să cooperăm mai mult. Comisia pentru Industrie discută despre noile politici industriale, despre inovare și noi trebuie să ne implicăm alături de ei în aceste discuții și cred că am putea să fim mai puternici ca Parlament, astfel încât am putea să ajungem la această abordare comună. Am vorbit despre agenda digitală și aceasta este foarte importantă. Comerțul pe internet este foarte important. Internetul de bandă largă are o importanță deosebită și doamna McClarkin a atins acest subiect. E important pentru toți cetățenii noștri, indiferent unde locuiesc. Eu uh, sunt foarte apropiată de cei care locuiesc în uh, în Scoția, în zone rurale și aici există într-adevăr probleme cu internetul de bandă largă. Trebuie ca toată lumea să fie conectată. Trebuie să ne asigurăm că toți cetățenii se implică în programul nostru. Când a existat o consultare în ceea ce privește agenda digitală, am observat că exista un potențial, însă nu l-am putut uh, exploata din cauza situației economice. Cred că a fost o provocare foarte mare cu care am avut de-a face. Există foarte multe provocări, dar uh, important e și leadership-ul în acest caz. Mulțumesc Mulțumesc pentru acest uh, studiu. Doamna Vaniu. Bună ziua tuturor! Îmi cer scuze că am uh, ajuns uh, cu o mică întârziere, am avut ceva de lucru. Nu l-am uh, auzit pe colegul nostru care l-a reprezentat pe domnul Bușoi, dar cred că nu vor fi probleme cu domnul Bușoi pentru că vom lucra împreună. Și uh, acest uh, document are trei părți, însă nu, trebuie, nu pot fi tratate separat pentru că sunt strâns legate unele de altele. Cred că trebuie să lucrăm nu doar cu celelalte comisii, mi se pare indispensabil cu Comisia pentru Ocupare, Comisia Uh, pentru întreprinderi, Comisia pentru Industrie. Cred că este foarte important să lucrăm cu toții împreună și aș vrea să mulțumesc serviciilor comisiei și comisarilor pentru că pentru prima oară, chiar dacă tardiv, Dispunem de un text asupra căruia putem să lucrăm împreună, Consiliul, Comisia și Parlamentul. Este un text foarte ambițios, este bine să ai ambiții mari, trebuie să știm că nu vom reuși să facem totul în cadrul acestui mandat, însă cel puțin să trasăm niște căi de urmat. În ceea ce privește creșterea economică, sunt raportor din uh, umbră pentru grupul uh, social-democrat este foarte important ceea ce s-a spus în privința ajutoarelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru că este adevărat că până în prezent piața internă a favorizat mai ales schimburile comerciale între întreprinderile mari și întreprinderile mici și mijlocii, care de fapt sunt cele mai aproape de cetățeni, cele mai apropiate de consumatori, nu aveau absolut deloc de câștigat, din potrivă aveau de pierdut de pe urma acestei piețe unice. În texte se fac propuneri, mai ales propuneri de armonizare sau cel puțin de coordonare a reglementărilor fiscale și asta mi se pare foarte important. Sper că comisarul Barnier va reuși să schimbe opinia Consiliului și îl putem ajuta, pentru că cred că noțiunea de brevet european este extrem de importantă, mai ales în ceea ce privește cercetarea europeană. Cineva a vorbit despre programul cadru. Cred că putem să lucrăm împreună. Este extrem de important să instituim în sfârșit acest brevet european pentru întreprinderi și creșterea economică. Și pentru că vorbim despre întreprinderi, mi se pare de asemenea foarte important și discutăm despre drepturile lucrătorilor și ale cetățenilor la nivelul întreprinderii, mi s-a părut că este foarte important să facem referință la lucrătorii care se mută într-o țară în alta. Ei trebuie să beneficieze de drepturi sociale, mai ales dreptul la pensie, mi se pare extrem de important și problema calificărilor profesionale este de asemenea foarte importantă. Știm cu toții că comisarul Barnier a prevăzut o revizuire a directivei din 2005, o directivă care este inadecvată având în vedere evoluția piețelor. Mobilitatea profesională este fundamentală pentru o piață internă care să fie tocmai novatoare, pentru că poți să înveți ceva de la fiecare țară în parte și cred că avem foarte multe de făcut în această privință și nu mă îndoiesc că vom face această muncă împreună cu Consiliul și Comisia. Așteptam de asemenea și altceva de mult, și anume economia socială. Cred că recunoașterea economiei sociale cu instituirea unui statut al mutualelor și cooperativelor este foarte importantă. Cooperativele sunt uh, implicate la toate nivelurile societății și pot să lucreze în strânsă legătură cu întreprinderile mici și mijlocie, mijlocii în toate zonele de ocupare dintr-o țară pentru prima dată figurează acest aspect în text și este foarte bine. Nu pot spune doar lucruri bune despre acest text, există și imprecizii în anumite puncte. De exemplu, în ceea ce privește inovația, doamna Turunen a vorbit despre creșterea verde și despre achizițiile publice. Sunt uh, de acord uh, în ceea ce privește achizițiile publice, criteriile sociale, criteriile de mediu trebuie să uh, facă parte din uh, achizițiile publice pentru a se crea locuri de muncă și a se dinamiza economia europeană, în același timp uh, sunt oarecum în dezacord cu dumneavoastră pentru că ieri am participat la un colocviu cu privire la transporturile europene. Este adevărat că Franța și Germania sunt puțin reticente, însă celelalte țări sunt foarte deschise pentru a se discuta despre uh, îmbunătățirea echilibrului între, parteneriat, între parteneriatele public-privat și concesiunile de servicii. În anumite țări funcționează bine, în Franța există legea Sapin și funcționează bine, în alte țări însă nu funcționează bine și lucrurile trebuie îmbunătățite. Sigur că nu e vorba despre un text care să meargă în direcția proastă și vom fi foarte atenți dacă e să existe un text și sper că va exista unul, trebuie ca acest text să fie redactat după consultări și analize, în așa fel încât să ținem cont de cererile cetățenilor, de cererile întreprinderilor și colectivităților. Colectivități care sunt uh, direct interesate de aceste parteneriate public-privat și de aceste concesiuni de concesionări de servicii. Cred de asemenea că trebuie să facem mult mai multe progrese, pentru că este foarte important pentru întreprinderi și pentru creșterea economică, să facem mult mai multe în ceea ce privește lupta împotriva contrafacerilor. Fie că e vorba despre contrafacerea produselor aflate în circulație, produse uh, tangibile care ajung în țările noastre, dar și contrafacerea pe internet și în această privință cu toții ne confruntăm cu aceeași problemă și trebuie să venim cu soluții noi la această problemă pentru că devine un adevărat flagel pentru piața internă. Există un punct interesant în acest text, însă un punct care nu merge suficient de departe din punctul meu de vedere și anume cel legat de transparența onorarilor bancare. Este bine că lucrăm, că discutăm despre asta, este important pentru întreprinderi, mai ales pentru întreprinderile mici, însă atunci când vorbim despre autoreglementare pentru bănci, Știm foarte bine ce înseamnă acest lucru. Cred că termenul acesta este foarte periculos, nu doar pentru cetățeni și consumatori, ci și pentru întreprinderile mici și mijlocii, care trebuie să fie protejate și care adesea sunt, uh, suferă de pe urma unor uh, taxe bancare supraestimate. Aș fi putut uh, să adaug și alte lucruri, însă nu vreau să mă întind prea mult. Regret faptul că nu venim decât cu o comunicare cu privire la serviciile de interes general și regret faptul că nu adoptăm un text important cu privire la serviciile economice de interes general, pentru că piața noastră europeană funcționează datorită întreprinderilor mari, întreprinderilor mici și mijlocii datorită cetățenilor și consumatorilor și funcționează de asemenea cu servicii de interes economic general. Și cred că dacă vrem o piață armonioasă, dinamică, care să aibă uh, o pondere importantă uh, confruntată cu China, India sau Brazilia, Trebuie să existe reguli clare acceptate de cele, două, cele 27 de țări, reguli acceptate în interior și în exterior. Mi se pare foarte important. Există o misiune în acest text, trebuie făcute precizări, de asemenea nimic nu este perfect, totul se poate îmbunătăți, inclusiv noi, și sper că vom lucra foarte bine în uh, comun. Cred că este foarte important ca împreună cu Comisia ITRE și uh, Comisia Ocupare să facem progrese și mă gândesc la femei, egalitatea între genuri este importantă, viața profesională, viața socială și, sigur, și Comisia pentru Comerț va fi implicată. E important să lucrăm uh, împreună pentru ca la sfârșitul acestui mandat să dăm din nou încredere întreprinderilor mici și mijlocii și tuturor celor care fac în așa fel încât uh, Europa să aibă din nou un rol important de jucat în lume. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Bernadette, pentru punctele importante, relevate, dacă mai dorește cineva să contribuie. Domnul Kreutzmann nu a contribuit încă și îmi aștept uh, și eu rândul. Domnul Kreuzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac și eu niște observații pentru că sunt raportor din umbră în această problemă complexă. S-a spus deja și e important pentru consumator să existe și, o pia- și um, aspectul energetic pe piața unică. S-a spus foarte clar că nu trebuie să ne gândim doar la întreprinderi, ci și la consumatori. Ei trebuie să se poată bucura de prețurile care revin din concurență în piața Uniunii, pe piața Uniunii Europene și, într-adevăr, lucrurile stau așa. Și observăm acest uh, fenomen și în de exemplu, când cetățenii germani merg în Polonia să cumpere benzină atunci când acolo prețul este mai scăzut. O folosire mai eficientă a rețelelor europene și aici uh, intervine programul nostru privind agenda digitală, acesta ar aduce multe beneficii cetățenilor europeni. Un al trei punct pentru cetățeni, recunoașterea calificărilor profesionale. Iar aduce pe cetățeni mult mai aproape de piața unică. Ei au nevoie de mobilitate. Și am văzut la televizor cum poate arăta această mobilitate când un uh, medic ceh uh, care câștiga 1000 de euro și a încheiat acum contract, și-au încheiat acum contractele pentru a merge în Germania sau în într-o altă țară unde pot să câștige mai mult. Trebuie să recunoaștem aceste efecte și trebuie să recunoaștem că e nevoie de niște calificări uh, profesionale în uh, comune. Așa că eu salut această propunere însă trebuie să existe documente foarte clare, astfel încât pentru cetățenii care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru să nu însemne o povară administrativă foarte mare. Coordonarea, coordonarea între uh, diferitele granițe în ceea ce privește siguranța produselor, ar avea multe avantaje. Cetățenii ar fi protejați de produse periculoase, iar și producătorii ar trebui să se asigure că respectă cerințele de securitate. Supravegherea pieței. Aici trebuie să ne gândim la ceva pentru că e un subiect care tot revine, îl tot discutăm discutăm despre și în fiecare an ajung produse pe piața europeană care nu sunt conforme legislației noastre. Trebuie să vedem exact unde sunt punctele slabe. Și dacă reușim să ne asumăm responsabilitatea și în acest sens, știm uh, deja că există Frontex și în Aici statele membre sunt foarte solidare cu țările care se confruntă cu problemele cu refugiații. Și și în acest domeniu trebuie să vedem dacă putem ajunge la o mai mare solidaritate în ceea ce privește supravegherea pieții. Însă nu ține de comisar, ține de statele membre. Ele au organizarea granițelor este diferită de la stat membru la stat membru și și aceasta joacă un rol important. Și apoi un alt punct important. S-a discutat despre plângerile colective înainte. E o temă dezbătută în Europa, dezbătută cu mare atenție. E foarte important că trebuie apărate aici interesele cetățenilor, drepturile lor trebuie să fie respectate. Dacă am implementa sistemul american în Europa, nu ar fi în beneficiu nimănui, nici al cetățenilor, nici al întreprinderilor, așa că ar fi o greșeală. Însă, cu siguranță, e nevoie de îmbunătățiri în acest domeniu și cu siguranță îl vom discuta. Păi în ceea ce privește măsurile, aici îmi lipsesc prevederile în ceea ce privește roamingul și ce se va întâmpla în anul 2015 în acest sens. Aceste lucruri lipsesc, însă sunt sigur că vor fi incluse și acestea mai târziu. Însă trebuie să uh, vedem și cum putem discuta cu celelalte comisii, astfel încât să nu facem aceeași muncă de trei ori. Trebuie să vedem dacă anumite aspecte sunt tratate în alte comisii, să fim și noi totuși implicați. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Croțman. Acum aș vrea să spun eu câteva lucruri. Ca președinte, și ca raportor din urmă pentru raportul Corea de Campus. În primul rând, cred că a fost foarte util faptul că doamna Calnieti ne-a spus cam unde ar trebui să ajungem în următoarele luni, care ar fi obiectivele. Și este adevărat, rolul comisiei noastre este să stabilească priorități și să identifice zonele unde trebuie să acționăm pe aceste propuneri. Până la urmă, nu e vorba de o piesă legislativă unitare, unitară și nici nu s-a dorit să fie așa. Este un document foarte politic, foarte politizat și, domnule Schwab, vorbesc cu toți membrii comisiei. Dacă doriți să purtați o conversație în particular, vă rog să mergeți afară. Ar fi foarte util, spuneam, dacă raportorii și raportorii din umbră s-ar concentra asupra mesajelor politice pe care dorim să le transmitem. Din discuția care s-a portat până acum a reieșit destul de clar faptul că majoritatea dintre noi, doamne Rule, vă rog, știu că sunt probleme cu produsele de construcții, dar poate că acestea pot fi discutate în afara ședinței. Cred că este foarte important Cred că este foarte important să ne gândim la plus valoarea ce se poate găsi. S-ar putea să fim mulțumiți de cele 50 de propuneri, s-ar putea să dorim să adăugăm la ele, însă, totuși, ca să fim sinceri, 50 de propuneri e un număr cam mare pentru, de dragul clarității. Sunt de acord că recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale este importantă. Comisia s-a angajat să revizuiască aceste dispoziții și cred că aici am putea veni noi cu o propunere. Există multe domenii esențiale în care trebuie să încurajăm statele membre să își asume răspunderea și să accelereze progresul pentru piața unică. Mai sunt și alte lucruri, cum ar fi integrarea, consolidarea um, acelor puncte unice de contact, liniilor um, de acces. Și alte aspecte. Acestea sunt domenii în care statele membre pot progresa rapid, după părerea mea și în ce privește directiva serviciilor, deja s-au investit sume mari de bani, de exemplu pentru sistemul punctelor unice de contact. Dacă nu se începe promovarea și utilizarea sistemului, el uh, va fi fost creat în zadar. Apoi, legat de promovarea valorii pieței unice în fața cetățenilor, întreprinzătorilor și IMM-urilor mai ales, uh, și încurajarea acestora să se implice. Știți că a fost o audiere foarte interesantă uh, cu privire la directiva privind serviciile sub conducerea doamnei Gebhardt. Și s-a spus atunci că țările unde există puncte unice de contact primesc mm, mai multe solicitări din partea companiilor din țara respectivă decât din afară. Acest lucru se leagă și de faptul că cetățenii, așa cum spuneați, nu văd beneficiile. Prin cetățenii înțelegem și reprezentanții MM-urilor sau a companiilor mari. De multe ori angajatorii sunt angajați, sunt implicați în piața unică, dar cetățenii, angajații, nu văd legătura. Și mulți dintre ei se simt frustrați pentru că, după părerea lor, piața unică nu le aduce destule. Și dacă acesta este sentimentul, înseamnă că avem probleme. Doamna Rule sublinia nevoia accesului IMM-urilor la piața unică. Această problemă ar putea fi abordată acum de statele membre. Nu cred că există elemente în reglementările europene care să împiedice acest lucru. Problema este interpretarea reglementărilor. Și aș vrea să reacționez la ce spune doamna Carnieti legat de guvernare. Punctul uh, legat de achizițiile publice este un important unde putem interveni. De exemplu, să se folosească, să se încurajeze achizițiile ecologice. Știm cu toții că pentru asta nu trebuie să se schimbe fundamental cadrul juridic. Comisia va analiza situația dar mai sunt și alte lucruri care se pot face rapid, dacă totul ține doar de interpretare, de prezentare, de activități de formare. O parte a problemelor se leagă de faptul că achizițiile nu sunt considerate un, o metodă prin care se poate încuraja concurența, inovarea și sprijinul IMM-urilor. În anumite țări, de exemplu, am fost în Suedia pentru o anchetă în timpul președinției suedeze în Suedia, achizițiile publice și punerea în aplicare a regulilor respective țin de autoritățile pentru concurență, pentru că s-a considerat că este important să se creeze o piață deschisă și echitabilă. După părerea mea, trebuie să analizăm instrumentele, felul în care se folosește platforma, cum numea domnul Monti, platforma pe care se vor sprijini alte idei și inițiative. Mulți dintre dumneavoastră ați subliniat importanța politicii de inovare, a politicii industriale pentru secolul 21 și alte aspecte. Dar nu este cazul să acționăm pe domeniile unde deja există angajament. În domenii cum ar fi Uniunea pentru Inovare, S-a spus că mobilitatea cercetătorilor este slabă și se dorește folosirea acestei idei pentru uh, crearea unui for paneuropean. Acesta ar fi un instrument suplimentar. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l spun se leagă de proces. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că ar fi important să se implice mai multe comisii. Deja am primit răspunsuri încurajatoare. Eu am invitat comisiile să trimită rapoarte. Unele deja ne-au răspuns și cu alte comisii acum încep discuțiile. Vrem să publicăm calendarul nostru cu schimburile de opinii și să încurajăm comisiile cu care colaborăm să își trimită raportorii la discuțiile noastre. Dezbaterea din această dimineață uh, repară ideea, într-un fel, de a trata acest subiect în trei rapoarte diferite, pentru că astfel se poate acoperi întregul spectru politic. Nu vrem să existe uh, gelozii uh, între diferitele comisii sau între diferitele grupuri, pentru că nu e cazul și nu e momentul. Trebuie să profităm de ocazie pentru a relansa piața unică. Aceasta a fost ambiția din spatele raportului Monti, de altfel. Deci trebuie să rezolvăm toate aceste lucruri Tocmai de aceea e bine că raportorii se implică în acest demers. Și ultimul, ultimul lucru, vreau să vă reamintesc că am avut un impact politic major cu primul raport al doamnei Grec, pentru că s-a votat de întregul spectru politic. Dacă Vrem să stabilim agenda de lucru, să direcționăm resurse. Trebuie să spunem că ne îndreptăm în aceeași direcție și cu, în direcție și cu aceste, acest raport. Cred că înțelegeți importanța acestor lucruri. Voi uh, lucra cu domnul Corea de Campos, ca raportor din umbră, și la ședințele de coordonare vreau să vă reamintesc tuturor că, așa cum trebuie, coordonatorii își vor asuma răspunderea și vom invita cei trei raportori la ședințele de coordonare. Domnul Bușoi nu mai este coordonator, este domnul Croițman acum. Raportorii vor uh, participa da, deci la ședințele coordonatorilor. Acum văd că doamna Bromter este de față cu o echipă reprezentativă a Comisiei. Am să-i dau cuvântul în caz că dorește să facă observații cu privire la procesul de consultare. Și apoi vor fi considerații de final din partea raportărilor. Știu că și doamna Turunin dorea să intervină nou domnul Schwab. Bun, deci dăm acum cuvântul Comisiei și apoi încă o rundă scurtă de discuții până la 11 și jumătate. Doamna Bronter, dacă doriți să comentați, vă Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Discuția a fost foarte interesantă din punctul nostru de vedere și reținem că există un sprijin important cu privire la abordarea globală a Comisiei prezentată în această comunicare. Și, de asemenea, cu privire la nevoia de a păstra acțiunile pe cei trei piloni pe care i-am descris, în beneficiul întreprinderilor și recâștigând încrederea cetățenilor și reanalizăm problema guvernării pieței unice înțelegem că se sprijină această abordare. Este o abordare susținută și de Consiliu, de altfel. Consiliul pentru Competitivitate a lucrat uh, deja pe acest dosar și mâine va adopta un prim uh, set de concluzii, să le spunem concluzii intermediare. Consiliul a salutat abordarea, dar nu și-a stabilit propriile priorități. Consiliul își va continua activitatea în acest sens sub președinție maghiară și, din punctul nostru de vedere, ar fi foarte important ca instituțiile în perioada care abia începe să înceapă activitatea începând dintr-un moment stabilit de comun acord deci să se lucreze împreună, instituțiile să lucreze împreună pentru a găsi un acord politic cu privire la prioritățile pe care le dorim cu toții pentru relansarea pieței unice. În ceea ce privește procesul, va trebui să hotărâm un moment în care să ne întâlnim, să ne punem la, de acord. Pentru că statele membre sunt de acord cu proiectul și urmează să să pună în aplicare mai multe măsuri. Măsuri care, cel puțin pe planul guvernării, încă nu sunt suficiente. Va urma, deci, faza de negocieri și discuții, să nu spunem chiar faza de trialog, deși uh, s-ar put, am putea să comparăm această discuție cu trialogul legislativ o fază care probabil va urma după consultare. Comisia, după o perioadă de consultare, va întocmi un raport respectând regulile transparenței care probabil va influența acordul la care vor ajunge cele trei instituții cu privire la prioritățile noastre. Au fost mai multe întrebări, având în vedere Timpul care ne rămâne este dificil să răspundem la ele. Însă implicarea noastră este importantă și suntem dispuși să răspundem și în discuții bilaterale la întrebările referitoare la Single Market Act, la puncte importante care au nevoie de explicații suplimentare. Vă stăm la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mulțumim că ne-ați amintit de faptul că și Consiliul analizează acest dosar. Tocmai de aceea am dorit să contribuim și noi și să ne armonizăm punctele de vedere. Am reținut că și Comisia va ține seama de toate aceste puncte și că va întocmi un raport final. Vă reamintesc că e vorba de o propunere deschisă consultării. De aceea recomandările noastre sunt foarte, foarte importante. Mai avem un timp pentru o scurtă rundă de recapitulare sau de reacții din partea raportorilor, dar uh, domnul Schwab dorea să vorbească și el în calitate de coordonator, apoi domnul Kreutzmann, domnul profesor Corea de Campus și doamna Canieti, în ordine anunțată. Mai întâi domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-mi cer scuze că vorbeam cu vecinul în timp ce dumneavoastră vorbeați. Dar problema e că am aflat azi că trebuie să lucrăm și mai mult, așa că nu e vorba că nu eram atent sau interesat. În primul rând vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca depusă. Cred că avem o bază foarte bună pentru a ajunge la scopul pe care ni l-am propus și pe care l-a menționat și comisia astăzi trebuie să fim de acord că avem nevoie de o majoritate puternică în cadrul Comisiei dacă ne dorim să avansăm. Trebuie să ne fie foarte clară baza de lucru pe care o avem. Propunerea din partea domnului Greg e să avem o abordare globală. Acest lucru este foarte bun Însă mi se pare că lucrurile pot să ia rapid într-o o întorsătură greșită dacă nu suntem destul de atenți. Așa că noi trebuie să ne menținem pe poziție. Nu vreau să dau acum exemple de puncte în care am putea să ne confruntăm cu conflicte, dar există acele puncte asupra cărora trebuie să mai lucrăm și să le sprijinim. În ceea ce privește cele spuse de doamna Râle, uh, sunt de acord și în ceea ce privește plângerile colective, dar aici există o problemă de implementare. Implementarea este una din problemele principale. Corea de Campos a spus foarte clar că trebuie să muncim și asupra încrederii pe care o au cetățenii. E nevoie de o îmbunătățire în acest sens, dar e nevoie de niște uh, concluzii concrete. În Uniunea Europeană există un 800 de Uh, profesii înregistrate, dar există mari diferențe de la stat la stat, doar o mică parte sunt recunoscute în Uniunea Europeană. Dar noi trebuie să spunem foarte clar că ne dorim să existe această piață unică, astfel încât cetățenii să aibă o mai mare încredere în noi. Apoi în ceea ce privește achizițiile publice. nu ar trebui să discutăm foarte mult pe acest subiect. Noi, în cadrul comisiei, putem să venim cu îmbunătățiri. Comisia trebuie să ne arate că da, într-adevăr, se pot face îmbunătățiri. Până nu avem aceste documente, nu putem veni cu legislație și cred că în acest sens suntem cu toții de acord. Dacă nu vom avea o majoritate în ceea ce privește abordarea globală în comisie, va trebui să vedem ce se întâmplă și în celelalte comisii din Parlamentul European. Probabil că și comisia ar fi putut să-și organizeze munca într-un mod mult mai bun Însă important e ca toți să muncim împreună. În cadrul PP va exista un grup de lucru special și toți colegii vor putea să se implice acolo. Ajung acum spre final, doresc să îi uh, mulțumesc doamnei Calniete. Există o serie întreagă de puncte în care guvernanța poate și trebuie să fie îmbunătățită. S-a vorbit de mecanismul de funcționare și cred că în acest sens uh, comisar, domnul comisar Barnier trebuie să fie lăudat pentru că încearcă să aducă, să, aduc, să ajute statele membre, însă e nevoie să colaborăm și noi. Iar dacă se întâmplă ca până acum, dacă lucrăm împreună, lucrurile vor fi bune. Noi suntem pregătiți să acționăm așa. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l acordați. Cred că e foarte bine că munciți alături de colegii din uh, PPE. Și, și noi vă, vă vom ajuta cât putem, astfel încât să putem să ne ocupăm de ceea ce ne așteaptă. Munca raportorilor va fi una foarte complexă. Cred că doamna vicepreședinte dorește să ia cuvântul înainte de a ne întoarce la raportori. Cred că voi fi foarte concisă pentru că e vorba despre o concluzie, asta fără a anticipa concluzia dumneavoastră. Avem un text foarte bogat, foarte ambițios și sunt de acord cu președintele în privința faptului că trebuie să fixăm prioritățile și mesajul politic pe care vrea să-l transmită Comisia pentru Piața Internă și cred că în cursul acestor discuții am vorbit despre circa 10 priorități în privința cărora ne putem angaja și în privința cărora putem obține rezultate rapid. Aceste priorități trebuie să fie fixate împreună cu Consiliul, însă Comisia ne-a spus că mâine se reunește Consiliul pentru Competitivitate și sper că vor fixa deja anumite priorități și vom avea un feedback foarte rapid pentru a vedea dacă suntem de acord cu ei și dacă putem face progrese. Pentru că avem un text al Comisiei, între, însă legiuitorii sunt Consiliul și Parlamentul și trebuie să lucrăm în colaborare nu doar între noi, în cadrul Parlamentului, ci și cu Consiliul și va fi mai greu, având în vedere că e vorba despre 27 de țări și având în vedere faptul că calendarul este foarte strâns. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Bernadette! Haideți să vedem dacă raportorii doresc să răspundă. Domnul Kreutzmann dacă dorește să facă câteva observații finale. Äh, foarte pe scurt, ce a spus uh, domnul Schwab e foarte corect. Și trebuie să fim foarte atenți după ce votăm că va avea loc și o implementare în statele membre și că aceasta va funcționa. Nu va ajuta la nimic dacă avem din nou o directivă, un regulament asupra căruia votăm și apoi uh, observăm că statele membre nu pun în aplicare textul legislativ. Având în vedere că ne confruntăm cu criza financiară, e clar că nu ne aflăm într-o situație ușoară acum. Însă, pe timpul acestor uh, discuții, am constatat că lipsește o conducere prea puțin care să vorbească pentru Europa și să nu urmărească interesele naționale. Și și acest aspect e important. Trebuie să discutăm despre propunerile care le avem acum pe masă, ele trebuie completate, 50 de propuneri făcute de comisie, da, vorbim deja de un spectru destul de larg, dar trebuie să ne aducem aportul astfel încât cetățenii să aibă mai mare încredere în instituțiile europene și în munca noastră. Vă mulțumesc! Uh, thank you, Mr. Kreutzmann. Uh... Mulțumesc, domnule Kreutzmann, domnul De Campos. Foarte pe scurt, domnule președinte. Mă bucur să constat că există o unanimitate de puncte de vedere în privința unor aspecte asupra cărora a fost greu să ajungem la un consens în ultimele șase luni. Domnul Kreuzmann vorbea despre încrederea cetățenilor. Este esențial să recâștigăm această încredere și mulți colegi au menționat acest punct. Propunerea trebuie să fie adaptată la nevoile cetățenilor și ale statelor membre statele membre trebuie să simtă că au control asupra procesului și cetățenii trebuie să se simtă și ei implicați. Informațiile pentru cetățenii sunt uh, cruciale. Este de asemenea vital să fim atenți la coordonarea cu alte comisii și alte uh, domenii orizontale, întreprinderi mici și mijlocii, achiziție publice, inovația. Sunt uh, toate aspecte foarte importante care au o influență asupra pieței interne fără a fi direct legate de piața internă. Un alt punct problematic este acela legat de acțiunile colective. Nu există o unanimitate în privința acestora și va trebui să lucrăm la asta e posibil să ajungem la un acord în cele din urmă. Și, în sfârșit, decizia luată de dumneavoastră și de coordonatori de a împărți activitatea în trei rapoarte diferite a fost o decizie foarte înțeleaptă și utilă. Însă va fi greu, pentru că munca va fi solicitantă, însă va fi și importantă este solicitantă pentru că piața internă nu este tocmai un uh, magazin uh, foarte frumos decorat. Nu spun că ar trebui să transformăm acest domeniu într-unul foarte interesant din punct de vedere mediatic, însă este important să facem în așa fel încât oamenii să vorbească din nou despre piața internă. Mulțumesc foarte mult, doamna Cal Calniete pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că sunt de acord cu colegii care au subliniat că tot ceea ce facem este în serviciul cetățenilor. Guvernanța pieței interne trebuie să fie în slujba creșterii economice și în slujba cetățenilor. Mă bucur să spun că acest document, actul asupra pieței interne, va contribui la o mai bună vizibilitate a pieței interne printre celelalte priorități ale Parlamentului European. Aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor și raportorilor din umbră pentru perseverența de care au dat dovadă pentru a se ajunge la un raport bun, un raport care să poată fi adoptat de o majoritate largă în cadrul comisiei și în plenară. Consider de asemenea faptul că, că faptul că toți cei care s-au exprimat astăzi au subliniat importanța unei abordări holistice este foarte important. Și pentru a-i răspunde doamnei Steiler în uh, ceea ce privește regimul 28, este un cadru juridic asupra reglementărilor europene care nu locuiește reglementările naționale, este o alternativă la aceste reglementări. De exemplu, se folosește în statutul companiei europene. În ceea ce privește distinția între regulamente și directive, trebuie să fim foarte atenți, pentru că regulamentele sunt strâns legate de subsidiaritate. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat în trecut. În trecut, s-au folosit atât regulamente care se implementează direct, cât și directive, directive care se transpun. S-a abandonat acest sistem pentru simplificare. Însă impresia generală pe care o avem este că această simplificare a dus la adoptarea unor directive uriașe care sunt adesea greu de aplicat și care nu sunt uh, un, foarte clar definite din nevoia de a se obține un compromis uh, politic. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru că ați lansat acest proiect foarte ambițios. Vă urez toate cele bune în perioada de Crăciun. Știu că veți continua să faceți cercetări pentru că ne reluăm munca imediat în ianuarie. Cu aceasta am încheiat ultima reuniune din 2010. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru eforturile pe care le-au făcut pentru comisie. Mulțumesc mai ales personalului acestui comisii care ne-a susținut în, în întregul an. Am, uh, vom lucra, bineînțeles, și cu raportorii. Mulțumesc și personalului grupurilor și personalului uh, deputaților. Săptămâna viitoare la Strasburg nu avem o întâlnire oficială, însă ne vom întâlni luni seară la ora 6 și jumătate în uh, sala C41, care este înspre canal și vă voi vorbi și despre rezultatele vizitei noastre în India. Avem fotografii și relatări din uh, această vizită. Sper că veți fi prezenți, este invitat și personalul, încă o dată la șase și jumătate, luni seara la Strasburg. Mulțumesc tuturor celor prezenți pentru participare, vă urez Crăciun fericit, vă urez vacanță plăcută și vă aștept în ianuarie pentru un an ambițios și intens la Comisia pentru uh, um, piața internă. Vă mulțumesc!